au fost trimise uh, comisiilor competente. Acum trecem la ordinea de zi pentru astăzi. Proiectul definitiv de ordine de zi fixat uh, joi 6 aprilie 2017 a fost distribuit. În urma consultărilor pe care le-am avut cu grupurile politice, vreau să propun următoarea modificare a proiectului definitiv de ordine de zi. Miercuri, al doilea și cel, al, al, cel de-al doilea și cel de-al treilea punct vor fi inversate, astfel încât declarația Comisiei în ceea ce privește decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și inițiativa privind împăcarea între viața profesională și viața de familie să fie cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi după declarația Comisiei privind situația din Ungaria. Sunt obiecții? Ordinea de zi este astfel modificată. În plus, am primit următoarea solicitare. Domnule Pitela, vă rog. Nu, apropo de ce ați spus dumneavoastră, sunt uh, de acord, însă aș vrea să propun ca după dezbatere despre Ungaria să, să se uh, prevadă și adoptarea unei rezoluții în luna mai. Da, tocmai urmam să anunț solicitarea dumneavoastră, domnule Pitel. Așa cum a spus domnul Pitel, grupul social-democrat a cerut ca discuția uh, privind declarația Comisiei despre situația în Ungaria să se uh, finalizeze cu adoptarea unei rezoluții care să fie adoptată la sesiunea din mai, sesiunea numărul 1. Deci am să dau cuvântul domnului Vitela ca să prezinte oficial cererea, dar tocmai a făcut-o. Sunteți de acord? Sunteți mulțumit? Cineva este împotriva solicitării domnului Vitela? Sunteți împotrivă? Intervenție fără microfon din sală. Cine este împotrivă? Sunteți împotrivă? Domnul Iurex, sunteți împotrivă? Izbo, Wysoka Izbo, Europa mai już dość Europa s-a săturat de aceste conflicte cu statele membre care vor să-și desfășoare propria politică culturală. Așadar, putem să discutăm, dar să adoptăm rezoluții ca să atâțăm aceste conflicte împotriva unor state nu înseamnă decât o adâncire a crizei în care se află Europa astăzi. Mulți dintre noi sunt uh, motivați de solidaritate și, indiferent de ce părere avem personal, nu trebuie să atâțăm conflictele din Europa. Cred că această rezoluție este complet inutilă. Pongo, alora. Așadar, supun la vot solicitarea. Președintele este întrerupt. Vă rog. Punct de ordine. Domnule președinte, vreau să fac o mică precizare apropo de solicitarea domnului Pitela. Există un acord în mai multe grupuri politice ca să se facă o cerere de rezoluție și în același timp o cerere de trimitere a unei misiuni în Ungaria. Deci aș vrea ca cele două propuneri să fie supuse la vot, așa cum ne-am înțeles. Mulțumesc. Onorevole, eu Stimată doamnă deputat, eu am primit cererea din partea domnului Pitela, din partea grupului Social și Democrat, de a avea, după discuție, o proiect de rezoluție de votat în luna mai. Nu mi s-a formulat nicio cerere de a trimite vreo misiune. Quindi, mi pare che... Așadar, se, plenara trebuie să voteze doar cu privire la modificarea ordinii de zi. Nu cred că există alte modificări pe care le putem vota acum. Deci supun la vot propunerea domnului Pitela de la grupul social și democrat pentru a avea o rezoluție în ce privește situația din Ungaria de votat în plenara din mai, în mai 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Propunerea este adoptată. Așadar, Discuția privind declarația Comisiei despre situația în Ungaria se va încheia cu o rezoluție care va fi votată la plenara mai 1. A ricevuto inoltre... Am mai primit uh, încă o cerere din partea grupului Europa Națiunilor și a Libertăților uh, care dorește o declarație din partea doamnei vicepreședinte a Comisiei Înalt Reprezentant pentru Uniunea privind afacerile externe și securitatea de politica de securitate despre situația copților din Egipt și că această declarație să fie adăugată pe ordinea de zi după discuția privind uh, situația din Turcia și raportul domnului Diaconu să fie amânat până în luna mai, prima sesiune. Dau cuvântul domnului Franz Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. În data de 9 aprilie, în uh, Duminica uh, Paștilor, s-a avut loc un atentat terorist împotriva copților din Egipt, ocazie cu care 78 de oameni și-au pierdut și au pierdut uh, viața. Este un punct culminant al persecutării acestei comunități din, de creștini din Egipt, care după mii de ani sunt amenințați uh, cu dispariția. Vă cer să punem pe ordinea de zi acest subiect în temeiul articolului 49a. Sper că veți, uh, veți, fi, veți fi de acord cu mine. Tocmai de aceea am cerut și un vot uh, prin apel nominal. Um, știm că și Papa Fran- uh, Fran- Francesco va vizita Egiptul în curând pentru a înțelege ce se întâmplă cu copții de acolo. Mulțumesc, domnule Obermaier. Cineva dorește să se împotrivească și să ia cuvântul în acest sens? Sunteți împotriva? Domnul Preda. Domnule Preda. Și domnul uh, Mulțumesc, domnule președinte Grupul nostru este pentru o dezbatere cu privire la creștini din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, însă în luna mai. Nu cred că trebuie să discutăm doar despre acest subiect. Știu că mâine vă întâlniți cu Marele Muftiu al Egiptului. Cu siguranță veți avea ocazia să-i prezentați uh, faptul că suntem neliniștiți cu privire la situația copților. Cred că trebuie să discutăm despre uh, creștini, însă în mai ordinea de zi e foarte plină. Onorevole Obermeier. Domnule Obermeier, vă mențineți solicitarea și propunerea de a avea această dezbatere despre situația copților din Egipt în timpul acestei sesiuni plenare sau preferați să fiți de acord cu propunerea domnului Preda în ce privește organizarea unei dezbateri în luna mai? Uh, mă rog, putem să vorbim și la conferința președinților, dar putem să discutăm și în plenară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu, cred că situația este acută acum. Nu ar trebui să amânăm discutarea acestui subiect. Există alte subiecte care sunt discutate astăzi și eu insist să punem pe ordinea de zi această temă pentru că se potrivește foarte bine și cu vizita pe care o efectuează Papa uh, Franciscus în Egipt. Eh, voorzitter mag ik u even informeren wat we nu precies gaan doen met elkaar? domnule președinte haideți să vedem eh, ce vom face. Ne sunt prezentate două propuneri. Este propunerea domnului Breda de eh, votat separat. Eu susțin propunerea domnului Obermeier, însă această a doua propunere a domnului Preda ar putea fi votată acum și în calitate de copreședinte al delegației, susțin foarte mult și propunerea domnului Preda. Deci vă rog să-mi spuneți ce votăm de fapt. Bustinaru. Domnul, Boștinaru. Președinte, I fully agree with the idea of this. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt cu totul de acord că trebuie să discutăm situația, însă trebuie să ne întrebăm pe cine să dăm, trebuie să dăm vina, pentru că statul, autoritățile guverna, guvernamentale depun toate eforturile pentru a împiedica atacuri teroriste și acum mm, cred că trebuie să discutăm despre uh, aceste atacuri teroriste fără a intra în uh, dimensiunea religioasă. Aș fi de acord cu propunerea făcută de colegul Preda să nu facem trimitere la un uh, anume grup religios și fără a agrava această tragedie deja mai mult decât este cazul. Laula e sovrană. Metto in votazione. Plenara este suverană. Supun la vot cererea grupului ENF, prezentată de domnul Obermeier, ca să adăugăm pe ordinea de zi de astăzi, după dezbaterea despre situația din Turcia, o dezbatere cu o declarație a doamnei înalt reprezentant în ceea ce privește situația copților din Egipt. Vot cu apel nominal. S-a deschis.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 În ceea ce privește cererea domnului Preda, vă rog. Onorevole Beres. Doamna Breso. Doamna Beres, știu că votul nu va fi schimbat din cauza asta, dar să știți că eu n-am avut cartela și voiam să votez împotrivă. Allora, vi propongo... Atunci vă propun următoarea soluție. Știți că conferința președinților va hotărâ care este ordinea de zi de la prima sesiune din luna mai. Pe ordinea de zi a conferinței președinților vom introduce cererea domnului Preda, susținută și de grupul socialist prin uh, vocea domnului Boștinaru. Și cred că este inutil să votăm acum, pentru că apoi conferința președinților va hotărâ. Oricum, mi se pare că avem suficientă majoritate pentru a avea în prima sesiune din luna mai despre persecutarea creștinilor în general în lume. Și, așa cum uh, a spus și domnul Preda, mâine, la întâlnirea cu Marele Muftiu, voi vorbi despre faptul că pentru Parlamentul European toleranța religioasă, dialogul între religii și conviețuirea pașnică între religiile diferente sunt foarte, foarte importante pentru Parlamentul European. Pentru că știm că în Egipt majoritatea oamenilor sunt uh, musulmani, dar există și 10 milioane de creștini. Deci pentru noi protejarea minorităților este importantă, așa cum se procedează și în Europa. Deci eu am să transmit acest mesaj de viu grai Marelui Muftiu pe care îl voi întâlni mâine la sediul Parlamentului European. Și apoi conferința președinților va ratifica această decizie. Inform inoltre că Vă mai înștiințez că joi Comisia de Afaceri Juridice a adoptat uh, un raport privind imunitatea Le Breton. Potrivit articolului 9 aliniatul 8 din regulile de procedură, acest raport va fi supus la vot uh, în timpul sesiunii de vot de joi. Grupul GUE-NGL a prezentat, potrivit articolul 105 din regulamentul de procedură, o moțiune pentru a obiecta la actul delegat al Comisiei care modifica anexa 2 din regulamentul numărul 978 per 2012 care aplica o schemă de uh, tarife preferențiale generalizate. Această rezoluție va fi votată în timpul sesiunii de vot de joi. Ordinea de zi este așadar adoptată cu aceste modificări. Passiamo. Trecem acum la declarația Comisiei despre situația din Ungaria. Are cuvântul domnul prim vicepreședinte Franz Timmermans. Thank you very much, Mr. President. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, domnule prim-ministru. Evoluțiile recente din Ungaria i-au îngrijorat pe mulți în Uniunea Europeană, dar și în afara ei. Împărtășim aceste preocupări și îngrijorări.